și de aceea îmi doresc ca pe viitor să acționăm mai mult și nu doar să uh, discutăm. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Caspari. Următorul în numele grupului uh, SND, domnul Arsenis, pentru un minut.